Dear, dear colleagues, let's start our meeting uh, Dragi colegi, haideți să începem reuniunea noastră. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Ne întâlnim doar în această dimineață. Ne mai întâlnim și mâine după amiază. Nu ne mai întâlnim fin. Nu ne mai întâlnim mâine din cauza discuțiilor complexe legate de MIFID, MIFIR și altele, deci a trebuit să schimbăm ordinea unor puncte de pe ordinea de zi. Consider adoptată ordinea de zi în forma actuală. O comunicare Au avut loc două triloguri în 29 februarie și ieri. Am discutat despre pensii, transferul de capital, combinația cu datoria de protecție, echilibrul generațional și uh, riscurile generale, cerințe de finanțare, evaluarea riscurilor. Nu s-a ajuns încă la un acord, dar s-au făcut progrese în ceea ce privește obținerea uh, compromisurilor, mai ales în ceea ce privește pozitorul și vom continua. Trecem acum la punctul 3 de pe ordinea de zi, monedele virtuale, examinarea proiectului de raport și domnul Jacob von Feitzacher are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimele săptămâni, am avut deosebita plăcere de a lucra la o nouă tehnologie. Tehnologia legată de Bitcoin. Sunt multe inovații, situația se mișcă foarte rapid, este fascinant și aș vrea să încep, uh, dar nu pentru că mi se pare că s-au încheiat deliberările, ci pentru că ultimele săptămâni au fost foarte fructoase. Foarte mulți s-au implicat în aceste discuții, mai ales uh, dintre colegii noștri și uh, mi s-a părut că schimburile noastre de opinie au fost foarte utile. Foarte mulți uh, experți au participat venind aici la comisia noastră, dar uh, am discutat cu mulți și prin videoconferință, am avut niște reuniuni suplimentare care au contribuit la sporirea cunoștințelor noastre în acest domeniu. Este și munca secretariatului este foarte importantă. Ce vreau să spun în primul rând este că acest subiect nu e doar unul foarte prezent în presă, este și un subiect care interesează foarte mult uh, întreprinderile. Noile tehnologii sunt uh, obiectul unor investiții de peste un uh, milion de euro până acum. Investițiile uh, cresc, se investește în Bitcoin, moneda virtuală, și mai recent, investițiile se fac în uh, domeniul compensărilor, uh, finalizării plăților și uh, în alte etape ale acestei tehnologii. În acest peisaj tehnologic aflat în evoluție rapidă, trebuie să vedem cum putem interveni ca legiuitori pentru că este un domeniu foarte reactiv. Noi nu dorim să sufocăm aceste inovații, care pro, sunt foarte promițătoare, promit uh, câștig de eficiență, de exemplu, și voi reveni, dar um, avem și foarte mult potențial, de exemplu, pentru că tehnologia începe să fie folosită tot mai mult. Așadar, se pune întrebarea cum vom putea reacționa foarte rapid atunci când uh, va apărea un risc sistemic? Și principala recomandare din raportul meu este să se creeze un grup de lucru care să strângă expertiză la nivel european pentru a dezvolta rapid propuneri legislative și, de asemenea, pentru a um, consilia statele membre în legătură cu unele dintre provocările care pot apărea uh, din utilizarea pe scară largă acestor tehnologii pe viitor. De asemenea, există um, și o perspectivă a concurenței și a politicii industriale pe acest subiect. Nu știm încă cât de răspândite vor fi aceste, aceste tehnologii peste 10 ani, însă o întrebare cheie este următoarea. Dacă vor fi folosite pe scară largă, vom avea oare instrumentele necesare ca să ne asigurăm că sunt utilizate corect și că sistemele dominante nu sunt um, uh, sisteme de monopol care să elimine concurența? De aceea avem această recomandare din raport referitoare la uh, un uh, acces deschis și un portofel digital. Uh, dar probabil că va fi nevoie de alte aranjamente, deocamdată însă nu putem uh, să anticipăm evoluțiile tehnologice exacte. În acest raport se abordează două chestiuni. În primul rând, monedele virtuale în sine. În acest domeniu, Cel mai important este că monedele virtuale pot contribui la reducerea costurilor, de tranzacție, costurilor tranzacționale, ceea ce e valabil mai ales la nivel transfrontalier, unde costurile acestea sunt mari. S-au uh, făcut analize în acest domeniu, e vorba de banii trimiși uh, de lucrătorii din străinătate, în uh, tranșe destul de mici tocmai pentru a se evita plata taxelor și mai ales în statele unde nu toată lumea are un cont în bancă. Tehnologia plăților mobile, de exemplu, are potențialul de a reduce costurile acestea și, desigur, costurile de transfer uh, reduse pot să contribuie la creșterea competitivității acestor tehnologii în Europa, și nu numai, și asta nu din cauza uh, reglementării, ci din cauza noilor tehnologii care pot să uh, facă mai multe decât credeam, consideram noi în directiva uh, modalităților de plată. Apoi, în ceea ce privește microplățile, aici poate exista un potențial de utilizarea acestor tehnologii pentru a se înlocui plățile pentru multe servicii de date. De exemplu, companiile mari ar putea primi acces la datele noastre personale prin uh, microplăți care să permită o mai bună ocrotire a vieții noastre private. Sigur că aceste tehnologii uh, au și riscuri asociate ca și în cazul tehnologiilor vechi, cum ar fi uh, banii în numerar, și această tehnologie riscă să fie folosită pentru spălare de bani, pentru evaziune fiscală și, conform unor uh, rapoarte recente europene, care nu sunt susținute de probe însă, uh, ar putea fi folosite și pentru finanțarea terorismului. Ceea ce este o problemă pentru că această tehnologie are un caracter distributiv. Pentru guverne, Bitcoin este și un mod de avertizare, pentru că până acum erau folosite într-un anume fel și când apăreau probleme legate de tehnologie, nu existau reguli referitoare la actualizarea softului folosit. Așadar, astfel de idei ar deveni mult mai relevante dacă s-ar ajunge la o folosire pe scară largă. Mai ales acum că apar noi modele de afaceri și se pune întrebarea dacă toată lumea poate să-și respecte promisiunile. și desigur mai avem și problema volatilității Bitcoin, care pune probleme de protecție a consumatorului. Dar poate că pe termen lung contează mai mult posibilitatea de a utiliza aceste tehnologii în domenii uh, altele decât plățile. Și poate că un uh, astfel de mod de utilizare a Bitcoin ar fi în domeniul proprietății intelectuale sau vânzarea de bilete electronice, așa cum a subliniat un expert de la MIT astăzi dacă vinzi bilete electronice la un eveniment sportiv, poți vinde același bilet de 5 ori și te trezești că apar 5 persoane care au același bilet în fața stadionului. Întrebarea este cine intră. Poate că așa ți-ai putea vinde colecția de muzică digitală. Doar o dată, nu de 100 de ori, cum se poate face astăzi în unele sisteme. Așadar, multe aplicații sunt posibile și poate că cel mai interesant pentru comisia noastră este domeniul plăților și al compensării și tehnologia financiară mai, la modul mai extins. Și sigur că nu există doar potențialul de a folosi blockchain în mod public, dar și un blockchain privat pentru a putea avea tranzacții făcute în funcție de calcule mult mai eficiente și, de asemenea, să rămâi cu o mai mare reziliență și securitate. M-aș aștepta, deci, ca utilizarea să crească rapid. Nu cred că trebuie să sufocăm uh, această tehnologie. Mi se face semn că trebuie să închei dar cred că e important să ne dezvoltăm capacitatea de a monitoriza îndeaproape aceste evoluții, să fim rapizi și la nevoie să reglementăm când este necesar. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele uh, domnului Martușelo de la PPI, a cuvântul domnul Rozati. German. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, îl înlocuiesc pe domnul Martușelo în mod imperfect. Aș dori să citesc uh, notițele pe care mi le-a transmis. În primul rând, salut raportul pe acest subiect atât de important. Cred că este un fenomen nou care evoluează foarte rapid și cred că Parlamentul încearcă nu doar să înțeleagă acest fenomen, ci și să um, analizeze posibilitățile pe care le au legiuitorii legate de evoluția monedelor virtuale. Și deci aș dori să-i mulțumesc uh, colegului Weissacker pentru această prezentare și aș aștept cu nerăbdare să continuăm lucrările. Au fost organizate mai multe reuniuni ale raportorilor din umbră și s-au abordat multe subiecte interesante. În această fază inițială a discuției am foarte puține lucruri de spus. În primul rând, definiția. punctul 10 se pune întrebarea legată de legislația europeană esențială care se va aplica în funcție de activitățile desfășurate. S-ar putea aplica. Apoi, definiția de la punctul A din raport Aș dori să știu uh, de unde vine această definiție, care este originea ei. Punctul 12 din raport cred că poate fi considerat problematică, pentru că raportorul cere o revizuire a legislației UE în materie de plăți. Înainte de a cere legislație suplimentară, poate că ar fi important să vedem ce se poate aplica acum și în ce mod. Deci să verificăm legislația existentă, să vedem în ce măsură îndeplinește scopurile dorite de noi. Apoi, grupul operativ. La ce ar folosi exact? Punctul 13. Și punctul 14 mi se pare foarte dificil. Aici cred că ar trebui să subliniem că este necesar să se facă o analiză de impact. Pentru că e foarte important o mai bună reglementare, cum spune domnul comisar Timmermans. Acestea ar fi reacțiile mele preliminare la prima lectură a acestui raport al Comisiei Econ. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Fox de la ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Weissacker, care a preluat rolul de raportor la această inițiativă. Salut acest raport echilibrat. Se referă la subiectele cheie legate de monedele virtuale și, de asemenea, la șansele aferente. Sunt de acord că moneda virtuală reprezintă o șansă de a reduce costurile de transfer nedorite, de a diversifica metodele de plată și de a ameliora dezvoltarea economică într-un mod uh, foarte semnificativ. Sunt de acord că trebuie să fim conștienți de faptul că capacitatea legiuitorilor de a ține pasul cu tehnologiile este limitată și să oferim garanțiile necesare. Cred că monedele virtuale pot aduce beneficii, dar trebuie să ne asigurăm că nu sunt utilizate de infractori și de teroriști și sunt de acord cu raportorul că avem nevoie de o abordare uh, reglementativă proporționată. Nu trebuie să sufocăm prin reglementare această tehnologie sau să o suprareglementăm în așa măsură încât să o împingem în teritoriul infracțiunilor. Monedele virtuale se află în, încă în fașă și nu cred că e cazul să extindem uh, directiva privind spălarea de bani pentru a include și monedele virtuale, cel puțin nu acum. Cred că trebuie să monitorizăm utilizarea monedelor virtuale înainte de a uh, continua cu legislația. De asemenea, tind să fiu precaut în ceea ce privește revizuirea uh, prevederilor actuale din legislație referitoare la plăți și în ceea ce privește extinderea prevederilor directivei serviciilor de plată la monedele virtuale. Cred că monedele virtuale au potențial aduce beneficii interesante pentru consumatori. Și trebuie să fim precauți ca legiuitori să nu încercăm să uh, reglementăm totul de câte ori avem ocazia. Eu aș uh, recomanda să așteptăm să vedem ce se întâmplă și îl încurajez pe raportor să meargă pe această cale. Mulțumesc! Mulțumesc de la ALDE, domnul Petru Iezec. Mulțumesc, domnule președinte. E clar că lumea monedelor virtuale este greu de înțeles pentru nespecialiști, iar legiuitorii trebuie să opteze pentru măsuri măsuri extinse care să acopere acest domeniu sau să aștepte și să urmărească evoluția acestor tehnologii înainte de a, uh, legi, de a legifera. În lumea întreagă, tehnologiile acestea sunt în evoluție. Bitcoin este un adevărat fenomen și am auzit acum că Rusia are în vedere o lege care ar penaliza utilizarea monedelor virtuale cum sunt Bitcoin. Până acum, Uniunea Europeană a avut o abordare diferită, dar are în vedere aplicarea prevederilor uh, de combaterea spălării de bani sau evaziunii fiscale, însă deocamdată monedele virtuale nu sunt uh, o metodă de plată, deci nu trebuie neapărat reglementată. În raport se subliniază că acest domeniu are și mult potențial, dar comportă și multe riscuri. Iar uh, legiuitorii europeni trebuie să urmărească îndeaproape acest domeniu. Tranzacțiile Bitcoin, de exemplu, au o natură transfrontalieră, ceea ce înseamnă că o abordare unificată din partea UE ar fi de dorit. Cred că orice fel de reglementare trebuie propusă înțelegând pe deplin consecințele. Dorim să tratăm riscurile, dar nu dorim să uh, sufocăm uh, inovația. În acest context, salut propunerea Comisiei de a include platformele de schimb de monede virtuale în strategia antispălare de bani. Utilizarea monedelor virtuale are un potențial uh, de utilizare de către organizații teroriste sau de către infractori și cred că nu e decât un potențial deocamdată, dar acesta trebuie monitorizat. În principiu salut ideea de a avea un grup operativ pentru a uh, urmări aceste tehnologii, cum ar fi blockchain, dar trebuie să vedem care va fi abordarea cea mai eficientă a acestui grup operativ ca să ne asigurăm că Uniunea Europeană poate să uh, susțină și nu să restricționeze uh, dezvoltarea acestor aplicații IT într-un mod care să maximizeze potențialul de creștere și beneficiile pentru consumatori. Grupul operativ trebuie să țină cont de aspecte referitoare la consumatori și la protecția datelor în faza de monitorizare. În încheiere, cred că acest raport uh, este un text foarte solid, de pornire, și aștept cu nerăbdare discuțiile care vor urma după depunerea de amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea GUE, Miguel Viegas. Ora, bun dia. Noi stăm să falar de o realitate. Bună dimineața! Este vorba de o nouă realitate, o realitate complexă Există foarte multe monede virtuale care au apărut și apoi au dispărut. Unele apar în prezent. Prin urmare, vorbim despre ceva ce nu reprezintă un aspect semnificativ în termen economic. Dacă ne uităm în literatura de specialitate, vedem că e vorba de niște uh, de un volum foarte mic la nivelul schimburilor comerciale. Exemplele pe care le avem în momentul de față ne vor permite însă să identificăm posibilele probleme care ar putea apărea. Complexitatea crește în ceea ce privește alimentarea, uh, odată cu complexitatea cresc și pericolele. Ar putea exista asociații care să uh, controleze întreg procesul. Acestea sunt lucruri de care ar trebui să vorbim și de asemenea există diferite lucruri care s-au întâmplat, care au dat naștere la ideea că s-ar putea ca o serie de uh, fenomene să fie acoperite cu ajutorul acestei tehnici. Trebuie să vedem care sunt funcțiile de bază ale unei monede ca unitate de schimb sau de rezervă de valori. Accesul la monedă este dificil. Uh, perioada necesară pentru validare de asemenea este destul de îndelungată și asta reprezintă un obstacol. Dacă monedele respective se volatilizează, atunci volatilitatea bit bitcoinurilor este un lucru care trebuie avut în vedere, pentru că deocamdată nu există nici un fel de fixare de alte monede. Și dacă privim această monedă ca unitate de schimb, um, e clar că suntem foarte departe de a îndeplini toate aceste funcții. În ceea ce privește legislația și uh, eforturile de, regla- de reglementare, în acest domeniu. Evident, avem de-a face cu ceva extrem de complex. Este o monedă care este liberă în mod natural. Unul dintre marele avantaje în cazul acestei monede ține de faptul că nu trebuie să funcționeze în modul în care funcționează alte monede nu trebuie să se bucure de încredere în rândul populației. Prin urmare, la reglementarea acestei monede, în ceea ce privește punctul de vedere al consumatorilor, poate că pornim de la o idee bună, de la o intenție bună, dar s-ar putea să funcționeze în detrimentul monedei. Am lăsat impresia că încercăm să garantăm anumite drepturi, când de fapt sistemul s-ar putea ocupa foarte bine de aceste lucruri singur. Acestea fiind spuse, în ceea ce privește impozitarea, în ceea ce privește activitățile ilegale, în măsura în care acest fenomen se va concretiza pe o scară mai largă, atunci evident că va fi nevoie să existe și eforturi de supraveghere care se evolueze în mod proporțional. Prin urmare, trebuie să urmărim îndeaproape toate aceste lucruri și vom încerca să contribui astfel încât raportul domnul Van Weisegger să fie și mai bun. Mulțumesc! Voli Scott Kate acum pentru versi. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc prin a vă spune că reuniunile cu experți organizate de raportor au fost foarte interesante. Am învățat cu toții foarte mulți cu privire la această tehnologie. M-am simțit din nou la facultate uh, când participam la seminarii interesante, așa că mulțumesc pentru această experiență. Salutăm claritatea cu care raportorul a prezentat tehnologia în ceea ce privește aceste monede virtuale și faptul că au fost prezentate posibilele rezultate pozitive și negative. Credem că Parlamentul European ar trebui să traseze niște direcții în ceea ce privește prioritățile și să nu ne limităm doar la o descriere a situației actuale pentru că reprezentăm cetățenii Europei și vorbim aici despre o evoluție pe sectorul monetar. Deci putem oferi niște orientări Comisiei în ceea ce privește legislația pe care o dorim. În ceea ce privește tehnologia în sine, ne place potențialul său de a promova incluziunea financiară și exemplul portofelului electronic non-monopol este unul foarte interesant, mai ales în cazul celor care uh, folosesc doar serviciile tradiționale. Salutăm și diferențierea dintre caracterul privat și cel anonim menționat în raport. Se menționează uh, tehnologia registrelor distributive pe care noi o salutăm, mai ales în ceea ce privește relațiile cu uh, lumea corporației, și agenții. Însă, dat fiind că suntem de părere Ne preocupă mai puțin costurile uh, operațiunilor de intermediere financiară menționate la aliniatul 5. Și aș vrea să folosesc această ocazie pentru a spune că sunt de acord cu Ashley Fox, lucru care nu se întâmplă prea des, suntem de acord că reglementarea n-ar trebui să blocheze inovația în domeniul monedelor virtuale și că această tehnologie de bază ar putea să funcționeze în avantajul publicului, dar să nu fim prea stricți, prea restrictivi. Există și monede locale care ar putea să fie virtuale și care să fie un mijloc de schimb limitat la anumite tranzacții. Nu vrem ca legislația să blocheze aceste posibile evoluții. Așa că aștept continuarea acestor discuții. Mulțumesc raportorului pentru o colaborare foarte interesantă. Mulțumesc, Barbara Capel, Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc foarte mult raportorului pentru munca foarte profesionistă de pregătire, pentru reuniunile numeroase cu experți. Într-adevăr, am învățat foarte multe din aceste discuții. Fiecare a avut șansa să se documenteze și să înțeleagă această tehnologie. Există peste 600 de monede virtuale la ora actuală. Bitcoin este cea mai mare, având o cotă de piață de 90%. La acest uh, lucru se revede și în raport. E foarte interesantă și importantă tehnologia de distribuire DLT și uh, e foarte important să analizăm posibilitățile de utilizare a acestor monede virtuale. Fintech, cum s-a zis, este unul dintre cele mai importante, dar și clearing și settlement uh, sunt foarte importante și uh, utilizarea de către anumite entități, cum s-a zis, proprietatea intelectuală e un domeniu în care s-ar putea utiliza această tehnologie cu mare succes. Uh, DLT a făcut și obiectul unei analize a ESMA uh, recent Uh, pe tema DLT în uh, economia financiară și se spunea că uh, este important să fim conștienți de platformele care există în Europa în acest domeniu de activitate. Creșterea numărului de platforme poate fi un game changer și e important să avem o, o clauză referitoare la piața titlurilor de valoare. Trebuie să analizăm cum va fi aceasta modificată de uh, folosirea monedelor virtuale și de tehnologia DLT. Și ajung astfel la al doilea punct la care s-a referit și raportorul, și anume potențialul, dar și riscurile um, comportate de această tehnologie. Nu putem decât să subliniem că e important să permitem evoluția acestei tehnologii. Monedele virtuale pot duce la o mare reducere a costurilor de transfer Um, până la 1% pe plan național și până la 7% la tranzacțiile transfrontaliere. Dacă ne gândim la întreaga piață mondială, este o economie enormă. E important să avem sisteme competente legate de plăți și, de asemenea, tehnologie eficace în domeniul clearing și settlement și în domeniul serviciilor financiare. Un alt subiect a mai fost abordat parțial și anume spălarea de bani, terorismul și uh, alte infracțiuni care ar putea fi um, legate de această monedă virtuală care um, are un caracter destul de anonim, e important să fim pregătiți cu propuneri legislative pentru a limita aceste posibilități. Pentru mine este important să fim conștienți de uh, pericolul de uh, cibercriminalitate și până acum uh, se pierd până la 400 de miliarde de euro pe an din cauza cibercriminalității și cred că nu trebuie să, subminăm ace- să subestimăm acest potențial uh, primejdios. Uh, Ultimul punct, Smart Regulation sau Better Regulation. Raportorul uh, subliniază faptul că este greu pentru legiuitor să țină pasul cu evoluția acestor tehnologii, care este foarte rapidă. Și deci mi se pare uh, că nu este cazul să venim cu noi reglementări, cel puțin nu uh, până când nu vom ști în ce direcție evoluează tehnologia, pentru că nu putem reglementa decât pe baza tehnologiilor și, în al doilea rând, crearea acestui uh, uh, grup operativ orizontal la comisie, nu, mi se pare un, o idee foarte bună. Cred că ar fi trebuit să existe un astfel de grup în care să fie implicați actori de pe piață, universități, deci, uh, entități care cunosc mult mai bine acest domeniu specific. Ar trebui să existe un astfel de grup operativ care să poată consilia și ceilalți actori de pe piață și vom depune amendamente în acest sens. Thank you. Mulțumesc. Acum la CatchDI Nina Gill a solicitat să intervină. Te rog. Mulțumesc, domnule președinte. I would Aș dori să mulțumesc raportorului pentru acest raport. Știu că multe comentarii au subliniat nevoia unui echilibru între suprareglementare și nevoia de a ne asigura că nu uh, blocăm inovarea. În, raportor, uh, în raport, raportorul subliniază acest lucru și cere o abordare proporțională. Subliniază nevoia de a nu bloca nimic din caracterul inovator al acestei tehnologii. Este important însă să recunoaștem faptul că serviciile financiare evoluează. De exemplu, există posibilitatea de a crea investiții de 12 miliarde invest și vedem și modul în care Apple schimbă protecția. Deci trebuie să ne asigurăm că prin reglementare nu blocăm inovația, în primul rând, și în al doilea rând nu o facem să părăsească Uniunea Europeană. Este important ca ideea aceasta de a crea un grup de acțiune cu reprezentanții industriei și al sectorului se concretizează cât de repede, pentru că ultimii șapte ani au fost niște ani foarte inovatori și lucrurile evoluează foarte repede. Și de aceea cred că ar trebui să ne asigurăm că acest lucru se va întâmpla curând. Mulțumesc. Comisia va interveni acum, reprezentantul Comisiei. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt. Comisia nu intenționează să supralegifereze în ceea ce privește monedele virtuale, dar există o acțiune legislativă care vizează abordarea riscurilor legate de anonimitatea monedelor virtuale. Acest lucru a fost anunțat în planul de acțiune, în planul de acțiune privind lupta împotriva finanțării activităților teroriste la începutul anului. Deci vom propune niște dispoziții foarte cințite pentru a reduce riscul, riscul legat de anonimitatea monedelor virtuale și în acest sens vom propune să existe niște platforme de schimb pentru monedele virtuale în cadrul directivei și încă mai încercăm să vedem dacă putem avea și um, sisteme cum ar fi conturi bancare în care să se poată depozita aceste monede virtuale. De asta se ocupă, deci, Comisia în ceea ce privește legislația privind modelele virtuale Autoritatea Bancară Europeană a emis uh, în 2014 o avertizare privind uh, natura speculativă a acestor monede virtuale, care sunt extrem de volatile, uh, avertizare care încă mai este în vigoare pentru a asigura protecția consumatorilor. Bitcoin, principala monedă virtuală, are o piață destul de redusă. Tranzacțiile în Bitcoin sunt um, foarte reduse. Există un fel, are caracterul mai degrabă unor carduri, cadou, și asta nu ca să dau o conotație negativă, de, dar este o piață foarte limitată, prin urmare riscurile sunt și ele limitate la această piață redusă și de aceea deocamdată am hotărât să nu legiferăm sau în orice caz, dacă da, pentru niște obiective foarte concrete. Raportul oferă o perspectivă foarte interesantă în ceea ce privește tehnologia distributivă, care este ceva relativ nou tehnologia care stă la baza monedelor virtuale, dar cel puțin în ultimii trei ani am avut delte. Banca Angliei a început să facă cercetări pentru a vedea la ce poate fi folosit, dacă poate fi folosit ca instrument pentru plăți. ESMA face de asemenea cercetări pentru a vedea în ce măsură poate fi folosită în uh, tranzacțiile cu titluri de valoare, BCE, la fel. Prin urmare, momentul este potrivit și invitația pentru comisie de a crea un grup de acțiune ar putea să se concretizeze pentru că uh, poate nu chiar cum se spune în raport, dar DigiFisma și DigiConnect se gândesc în momentul de față la posibilitatea de a crea un grup de acțiune pentru inovațiile digitale, pentru serviciile financiare, mai ales în ceea ce privește Cartea Verde privind uh, inovațiile în domeniul plăților. Deci, DLT ar putea să fie un subiect care să se bucure de atenție specială în cadrul grupului de acțiune respectiv. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc și acum dăm cuvântul domnului raportor. Yes, first of all... Întâi de toate, discuțiile din această dimineață ne-au arătat că vom continua în grupul nostru să continuăm acest subiect. Este un subiect foarte interesant. Aștept să vedem care sunt amendamentele care ne vor fi transmise și eh, îndrăznesc să fiu optimist și cred că vom ajunge la o bună soluție de compromis. Aveam două comentarii pe fond pe care vreau să le fac. În primul rând, întrebările de Darius Rizati. Suntem transparenți în ceea ce privește sursa definiției. Acesta este un raport FMI, prin urmare nu susținem proprietatea intelectuală în cazul definiției, pentru că nu e cazul. În al doilea rând, în ceea ce privește întrebarea care regulamentul s-ar putea deja aplica domeniului monedelor virtuale, Vreau să mă, vă trimit acum la raportul ESMA, care ne vorbește despre aspecte care țin de compensare, de contare și așa mai departe. Și legislația aceasta este legislația care s-ar putea aplica în domeniul monedelor virtuale. Și în încheiere aș vrea să mă axez uh, pe acest efort de echilibrare, care este unul dublu în primul rând, trebuie să fim foarte echilibrați în ceea ce privește ce vom reglementa, pentru că este și oportunități și riscuri și interesant este, așa cum au spus mai mult colegi, să vedem când e momentul potrivit să reglementăm. Și cred că aici, și acesta este motivul pentru care în uh, proiect vorbesc despre acest grup de acțiune, deci cred că aici cu cât știm mai multe în calitate de legiuitori, cu cât înțelegem mai bine acest, uh, această evoluție, cu atât răspunsul nostru va fi mai concret. Știu că sunt colegi care se preocupă de această abordare, dar ideea este să investim în capacitatea noastră de a aștepta puțin mai mult, cu bună credință, în ceea ce privește reglementarea Așteptare care va avea avantajele ei, pentru că multe dintre obiective se vor putea concretiza dacă așteptăm. Se vor concretiza mai bine, în orice caz. Da, sigur, nici nu trebuie să te răgânăm la nesfârșit. Trebuie să fim informați, trebuie să putem să ne implicăm și dacă e nevoie să ne implicăm chiar tranșant. Asta este ideea unui grup de acțiune. Nu este vorba doar de a a cheltui banii contribuabililor. Este vorba de bani care sunt dați pentru ceva și anume pentru posibilitatea de a lua o hotărâre clară cu privire la când să reglementăm într-un mod mai bun și mai clar și cred că ideea este să putem uh, aștepta momentul potrivit și asta va justifica și cheltuielile aferente unui astfel de grup de acțiune. Am vrut să explic acest lucru mai clar. Mulțumesc. Mulțumesc. Calendarul este următorul, termenul pentru amendamente 22 martie la prânz, examinarea amendamentelor pe 19 aprilie, vot în ECON pe 25-26 aprilie, plenara mai 2. Mulțumesc! Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal, una dintre cele două propuneri legislative are pachetului anti evaziune fiscală adoptat la finele lui ianuarie. Înainte să dau cuvântul raportorului, dați-mi voie să spun că, după părerea noastră, este trist să vedem că în Consiliu s-a ajuns deja la un acord politic uh, înainte de a ajunge la, înainte de a vedea care este avizul Parlamentului, ceea ce nu modifică oricum calendarul, pentru că avizul Parlamentului este oricum necesar, așa că aceasta este pur și simplu o ignorare inutilă a rolului Parlamentului, mai ales având în vedere procedura în care consultarea cu Parlamentul are un rol concret instituțional. Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul raportorului Darius Rosati. Thank you, Mr. Chairman. Uh, as you said, the directive uh, <clears throat> submitted by the Commission is a directive amending, amending Directive 2011-16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 Această obligație vizează cele mai mari companii care au cifre de afaceri de peste 700 de milioane anual de euro. Pare să fie un prag înalt cu toate acestea, conform estimărilor Comisiei. Aplicarea acestui prag ar acoperi aproximativ 90% din toate fluxurile transfrontaliere care au loc între companiile acestea multinaționale, deci ar acoperi partea leului uh, din ceea ce ar putea să fie practici fiscale negative. Mai mult decât atât, Mai mult decât atât, directiva se asigură că sarcina administrativă pentru aceste companii este minimizată, în primul rând bazându-se pe recomandările din raportul BEPS de la OCDE, care spune că se aplică aceleași standarde nu numai statelor membre, ci și tuturor statelor membre ale OCDE, care înseamnă o reducere a poverii administrative, armonizând astfel cerințele, cât privește informațiile de furnizat, cât privește formatul în care ele trebuie să fie furnizate, etc. Așadar, iată, există o încercare a Comisiei de a reduce povara administrativă pe cât posibil. A doua idee. Principiul subsidiarității este respectat prin această propunere pentru că este clar că e o chestiune care nu poate fi rezolvată numai într-un singur stat membru, fără cooperare, cooperare internațională. În sânul acestui grup de țări vizate, eficiența acestor uh, măsuri pentru a reduce practicile fiscale negative nu prea ar da roade. Eu, ca și raportor, în general, sprijin propunerea Comisiei și aș dori să propun, uh, pe de altă parte, două mici modificări la acest proiect de text. În primul rând, să se implice Comisia Europeană în acest proces și să fie parte din acest schimb mm, automat de informații care vizează raportarea țară cu țară. Acum ne găsim într-o situație în care companiile multinaționale care, stau, care sunt bazate în diverse statele membre dau date anuale pentru fiecare țară în care dețin uh, filiale sau alte companii în care au uh, prezență în uh, cadrul capitalului companiei respective. Ideea ar fi ca Comisia Executivă să intre în acest proces și să se extindă această obligație de a, a da aceste date și Comisiei. De ce? Comisia va fi acel organ răspunzător pentru monitorizarea, verificarea implementării acestei directive. Așadar, am dori ca toate informațiile să fie la dispoziția Comisiei Europene pentru a verifica încrucișat ce se întâmplă și cum se întâmplă acest schimb automat de informații. A doua propunere pe care o facem în raportul nostru este următoarea. Am dorit ca Comisia să vină apoi în fața Parlamentului și în fața Consiliului să raporteze după un an de la începutul implementării directive cât privește rezultatele obținute. Și noi astfel cerem Comisiei ca la rândul său să pregătească un raport privitor la cât de eficient uh, sunt aceste rapoarte pe țară și dacă ele, într-adevăr, se ridică la înălțimea așteptărilor cât privește combaterea acestor practici uh, pernicioase. Asta este tot, domnule președinte. Thank you to the rapporteur. Uh... Mulțumesc, domnule raportor, pentru grupul social liștilor. Nu-l văd pe domnul Morel în sală. Nu. Liza, vrei să iei cuvântul? Foarte pe scurt, aș dori să salut poziția exprimată aici de domnul raportor. Împărtășesc temerile respective cât privește poziția Consiliului în legătură cu rolul Parlamentului. Parlamentul a fost un actor principal în uh, promovarea transparenței și a controlului democratic în acest uh, nou cadru care se schițează în chestiuni uh, fiscale. Ne-am implicat foarte mult așadar în acest dosar și este deci foarte important ca această inițiativă să completeze ceea ce se mai lucrează în rest sau pe celelalte dosare fiscale, nu numai la Comisia Taxe, ci și cât privește alte acte legislative care vor discuta, se vor discuta aici la Econ și care uh, vizează direct chestiuni politice sensibile legate de fiscalitate și e bine să se înțeleagă procedurile care au loc în acest moment în Comisia Taxe 2. Dorim deci o abordare coerentă din partea noastră a Comisiei Econ cât privește acest întreg proces pe care îl uh, avem în desfășurare aici a Parlament. Cât privește chestiunea de față, în discuție, aș dori să salut una dintre propunerile făcute de domnul raportor și anume aceea de a implica Comisia Executivă mult mai mult în acest exercițiu. Apoi, este important ca să vedem ce se întâmplă cu aceste rapoarte uh, pe țară ale multinaționalelor. Ieri uh, am auzit uh, anumite voci în acest sens, la Comisia Tax 2 este foarte important ca acest control democratic, această dare de socoteală cât privește rapoartele pe țară să aibă loc într-adevăr sau să avem date cel puțin cât privește principalii indicatori ai evoluției um, acestor uh, rezultatelor acestor companii este important pentru cetățeni, este important pentru companii, este important pentru uh, Uh, autoritățile fiscale. Deci ne găsim de-abia la începutul drumului, e foarte bine că am început acest proces, însă este foarte clar că se vor întâmpla multe și trebuie să se întâmple multe, multe lucruri care decurg din munca noastră de aici, de la Parlament, și care trebuie să marcheze noua abordare, noua filozofie, noua practică politică pe care ni le dorim în materie fiscală în combinație cu integrarea aprofundată în acest domeniu pe care o, o, o încercăm de câteva vreme și dincolo de ceea ce discută în mod mai conflictual în legătură cu taxarea uh, directă. Deci Parlamentul trebuie să fie respectat, rolul său să fie consolidat, pentru că noi, Parlamentul, am spus foarte clar că ne dorim un mesaj convergent, coerent uh, pe tot, toată munca noastră sau care se profilă din toată munca noastră legislativă și care vizează ce se petrece la Comisie, ce se petrece la Consiliu și mă refer iarăși la ce a spus la început domnul președinte și care mi se pare o remarcă foarte, mm, foarte nimerită. Doamna Lerner de la ECRM. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru această muncă de înaltă ținută, mai ales pentru că ceea ce a făcut domnul Rossati ne oferă uh, un echilibru în acest demers cu rapoartele pe țară și este foarte bine. După părerea mea, sugestiile raportorului, adică comisia să fie inclusă în schimbul de informații, asta este foarte bine. Asta nu înseamnă muncă în plus pentru um, comisie, pentru că oricum statele membre trebuie să transmită astfel de date. Sunt persoane la noi în grupul politic care nu prea sunt de acord cu această abordare. Nu trebuie să se meargă atât de departe, Uniunea Europeană trebuie să urmeze sugestiile OCDE-ului, mai ales când vine vorba de calendarul care trebuie urmat de membrii OCDE-ului um, în materie de fiscalitate și asta vizează inclusiv rapoartele de țară pe fiecare țară. Personal, eu sunt pentru transparență și aș dori ca acest raport să devină public Trebuie ca sistemele fiscale să poată să lupte împotriva um, evaziunii fiscale sau împotriva planificării fiscale agresive. Acum, o observație pe procedură. Parlamentul are o foarte mică marjă de manevră pe chestiuni fiscale, din păcate, și este păcat și că Consiliul nu ne-a uh, onorat rolul de organ consultativ în acest domeniu. Ar trebui ca lucrurile să se schimbe. Mulțumesc! Doamna Varnoisenhausen de la uh, ALDE, la ICRF. Vreau să-l felicit pe domnul Rosati pentru că a muncit foarte bine și foarte repede. Rezultatele se văd deja și iată de ce, ca și uh, olandeză, deși sunt olandeză, sprijin scrisoarea pe care a trimis-o lui uh, Van den Blum pentru că uh, e bine ca în general Consiliul să se miște repede. Pe de altă parte, mi se pare că data asta nu prea au uh, observat, nu prea au uh, respectat procedura și uh, domnul Rozati, pe bună dreptate, a trimis această scrisoare. Grupul nostru sprijină raportul BEPS de la OCDE, recomandările conținute în acest raport și cred că în această directivă Așa cum a spus domnul Rozati, cele mai importante cuvinte sunt acele adjective obligatoriu și automat. Astfel, noi sprijinim uh, o implementare foarte rapidă a acestor prevederi. De asemenea, este bună ca Comisia să vină înapoi să ne facă un raport aici, în fața Parlamentului, nu numai de dragul uh, eficienței muncii și, într-adevăr, povara administrativă trebuie să fie minimizată. Vom vedea, dar aici este vorba și de eficiența întregului proces, pentru că acum, dacă acest schimb de date devine obligatoriu și automat, suntem extrem de curioși să știm ce rezultate vor fi obținute, pentru că s-au tot lansat acuzații între statele membre spunând că da, noi avem datele, dar nu ni le-ați cerut uh, sau uh, a trecut prea mult timp. Așadar, e foarte important ca Comisia să vină să ne spună ce s-a obținut cu acest schimb automat de date. Dar, încă o dată, sprijinim raportul domnului Rozati. Vă mulțumesc. Mulțumesc! Miguel Viegas de la GUE. Ora, <clears throat> de <clears throat> Vă mulțumesc. Da, deci e vorba de schimbul automat de informații, nu este o noutate, nu e ceva recent. Directiva privind uh, dobânzile din 2003 uh, conținea acest lucru și directiva din 2011 reia aceste concepte. Din 1988 încoace au avut loc o serie de mișcări și evoluții în acest domeniu, așadar nu este ceva cu totul și cu totul nou. Ceea ce este nou, totuși, aici este de fapt o întrebare. De ce toate aceste prevederi nu s-au aplicat până acum? E o întrebare importantă. Cât privește grupul de conduită, s-a spus că 26 de state membre au uh, făcut schimb de informații. Directiva este bună, este utilă, dar trebuie să se meargă și mai departe, așa cum au spus colegii, adică trebuie să devină publice o serie de, dintre aceste informații pentru că noi considerăm în continuare că această reformă care dorește să combată evaziunea fiscală este, în primul rând, o reformă care vizează sau interesează, interesează opinia noastră publică. Problema cu pragul acela de la multinaționale, cifra de afaceri, pragul acesta este mult prea uh, înalt, mult prea mare. Multe firme scapă acestor, din aceste prevederi, ar trebui ca pragul să fie scăzut. În sfârșit, considerăm că această procedură este utilă, necesară, dar trebuie să se exercite mai multe presiuni ca să nu se repete istoria în, când va fi vorba de implementare. Mulțumesc foarte mult din partea uh, verzilor, doamna Excott Cake. Și eu doresc să-l felicit pe domnul Rozati pentru munca sa și pentru cooperarea de până acum. Sunt de acord cu ce a spus Cora, cred că cu toții suntem foarte dezamăgiți de uh, faptul că în Consiliu s-a ajuns la un acord politic pe dosar. Mă bucur că am făcut o declarație publică, cred că ar trebui să o popularizăm și mai mult. E important că avem o cooperare, că ni se respectă poziția, deci mulțumesc uh, raportorului pentru pregătirea declarației. În ceea ce privește uh, Parlamentul. Avem mai multe posibilități acum. Uh, în primul rând, în ceea ce privește sfera de aplicare și definiția marilor întreprinderi, în al doilea rând sancțiunile, în al treilea rând confidențialitatea. În legătură cu sfera de aplicare, poate că grupul S&D mă va susține Uh, suntem preocupați uh, să urmărim cel puțin directiva uh, contabilă privind marile întreprinderi în ceea ce privește cifra de afaceri și numărul de angajați. Credem că sfera de aplicare riscă să fie prea strictă. Cred că trebuie să fim foarte atenți și la ce înseamnă o întreprindere mică și mijlocie aici în privința cerințelor de informații fiscale, pentru că trebuie să protejăm întreprinderile mici de concurența neloială și dacă marile întreprinderi vor fi scutite, nu vom atinge acest obiectiv. În legătură cu sancțiunile, ne temem că Comisia nu a inclus sancțiuni adecvate în propunere, așadar nu se poate face nimic dacă întreprinderile nu oferă informațiile statelor membre sau dacă statele membre nu fac schimb de informații între ele. Așadar, Trebuie să ne gândim la un uh, fel de uh, taxă specifică pentru uh, întreprinderi din state terțe care nu fac schimb de informații cu Uniunea Europeană. Ar fi un sistem paralel cu cel din SUA și trebuie să ne gândim la taxarea tranzacțiilor banilor care ies din UE dacă nu există probe că banii vor face obiectul unor taxe în țara de destinație. În legătură cu confidențialitatea, nu dorim ca întreprinderile să folosească aceasta, acest, uh, această confidențialitate drept pretext pentru a nu um, uh, oferi suficientă transparență cu privire la uh, taxe și taxe, taxe pe tranzacții. și vom depune amendamente pentru a consolida prevederile din propunerea Comisiei. La fel, vom depune amendamente referitoare la uh, raportarea secundară, secundară, la filiale și la schimbul de informații cu state partenere. Schimbul automat de informații uh, și raportarea de, pentru fiecare țară este un pas înainte pentru vechi, dar nu este tot ce ne dorim. Mulțumesc! Thank you. Uh, Mulțumesc. Trecem acum la intervențiile spontane. A, mă scuzați, mă scuzați, doamna Capel. Mulțumesc, domnule președinte. Salut și eu inițiativa raportorului și uh, scrisoarea uh, adresată domnului Dijsselbloem. Nu mi se pare corect ca Consiliul să o ia înaintea Parlamentului. Uh, Uh, și să pregătească o poziție privind schimbul de informații cu mult înainte ca noi să apucăm să ne ocupăm de acest subiect. Pe fond, pe fond mi se pare foarte echilibrat acest raport. Schimbul automat de informații în domeniul fiscal este foarte important. E importantă colaborarea între autoritățile fiscale și statele membre și transmiterea tuturor informațiilor relevante cu privire la multinaționalele din Uniunea Europeană. Trebuie să ajutăm statele membre să anticipeze planificarea agresivă a impozitelor și să o poată combate mai ușor. Raportul de astăzi este unul din uh, patru uh, în, uh, din domeniul combaterii evaziunii fiscale și în raportul acesta există recomandări referitoare la fiscalitate, la strategie externă și la um, combaterea practicilor neloiale, acestea sunt celelalte trei rapoarte, mă scuzați, se menționează inițiativa BEPS și punerea în aplicare a acesteia în statele membre ale Uniunii Europene care și-au asumat obligația de a face acest lucru. Trebuie să ne asigurăm că măsurile necesare sunt puse în practică. În legătură cu raportul în sine, mi se pare că rapoartele concrete sunt bune. Uh, pragul de 750 de milioane de euro, mi se, cifra de afaceri, mi se pare uh, un criteriu foarte bun. De asemenea, uh, autoritatea fiscală supremă trebuie să fie cea din, de unde are sediul compania respectivă și mi se pare foarte bine. Uh, Apoi, um, toate datele referitoare la impozitele plătite deja trebuie să fie transmise și este foarte corect așa. În ceea ce privește calendarul, este foarte ambițios, perioada de 12 luni însă mi se pare prea lungă. Cred că întreprindere atât de mari pot elabora rapoarte într-un timp mult mai scurt și cred că voi face o propunere ca, asta, ca întreprinderile să prezinte aceste date uh, odată cu bilanțul anual. În ceea ce privește planul de acțiune al OCDE, mi se pare un lucru pozitiv să-l susținem. În ceea ce privește publicarea informațiilor, susțin această idee. Uh, Cred că mm, trebuie să se facă și o evaluare a consecințelor mm, înainte de publicarea valorii impactului. Probabil că acesta va fi făcut în aprilie de comisie. Și dacă această analiză va arăta că costurile sunt mai mari decât mm, beneficiile, atunci ar fi bine să se renunțe la această inițiativă. O idee a raportorului pe care nu doresc să o susțin este implicarea automată a Comisiei în raportarea specifică pentru fiecare țară, pentru că cred că este exagerat să cerem Comisiei să facă un raport specific uh, în acest fel. Nu cred că este proporționată măsura intervenției Comisiei în permanență Uh, și cred că de, com, și-ar depăși atribuțiile Comisia în acest pachet uh, de combatere a evaziunii fiscale pe care îl discutăm acum. Deci eu nu cred că trebuie să fie automată intervenția Comisiei. Thank you. Mulțumesc. Domnul Morel. Oui, merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, cer scuze, am avut dificultăți uh, cu transportul și am ajuns cu întârziere, dar voiam neapărat să vorbesc despre acest subiect foarte important pentru socialiști și democrați, dar pentru, și pentru toți colegii din Parlament. Mulțumesc domnului Rozati pentru textul acesta care mm, permite mm, Comisiei uh, să deschidă declarațiile pentru fiecare țară ale multinaționalelor Mulțumesc colegului nostru și pentru vigilența față de Consiliu, pentru că noi toți, raportorii și raportorii din umbră, am uh, ajuns la uh, o poziție comună pentru că nu voiam să se repete scenariul DAC 3. DAC 3, pentru că statele membre au ajuns la un acord fără să aștepte să afle care este avizul Parlamentului European ceea ce este foarte incorrect. Propunerea lui Pierre Moscovici reprezintă o bază foarte bună de pornire după cum s-a spus, uh, dinamica a fost pusă în mișcare de noi, de Parlamentul European, dar și pentru că se mobilizează societatea civilă. Cred că totul merge în direcția cea bună, dar mai sunt posibile uh, ameliorări și aș dori să vă dau două exemple rapid. În primul rând, Parlamentul European s-a pronunțat în legătură cu raportarea pentru fiecare țară și în directiva uh, privind drepturile acționarilor, noi am cerut ca aceste raportări să fie publice. Sigur că acum nu discutăm acea directivă, discutăm doar uh, directiva privind cooperarea administrativă, dar cred că este important ca noi să dezvoltăm un uh, ansamblu de texte care să fie coerente și să nu se contrazică între ele. Transparența e foarte importantă pentru noi toți și nu cred că se poate aplica doar la 10-15% din multinaționale. Chiar dacă acestea reprezintă cea mai mare parte din volumul cifrei de afaceri, uh, trebuie totuși să um, avem o imagine mai reprezentativă și deci să includem cât mai multe întreprinderi. Cred că ar fi logic să uh, luăm pragul din directiva contabilă, care este prevăzut și în raportul nostru privind directiva drepturilor acționarilor, 40 de milioane de euro, 250 de angajați. Pe lângă asta, informațiile transmise administrațiilor trebuie să fie la fel de precise ca cele cerute în directiva drepturilor acționarilor. Și, și cred că este foarte important să se adauge și alți indicatori, cum ar fi subvențiile primite. Nu vreau să mai intru în detalii, dar cred că trebuie să subliniez la modul general că noi, ca parlamentari, avem uh, rolul de a produce o legislație um, eficace și eficientă. Uh, iar în textul DAC 4 uh, sunt o mulțime de derogări și de excepții și statele membre ar vrea chiar să-și păstreze posibilitatea de a refuza să-și ofere reciproc anumite informații. Cred că trebuie să ne gândim la dispozitive americane, cum ar fi FACTA, cred că asta este comparația făcută, unele state membre care încep să considere că raportarea este secundară, trebuie să realizeze că aceasta este o obligație și pentru filiale, pentru că uh, nu e vina legiuitorului dacă o multinațională își uh, extinde filialele prin toată Uniunea. Cam asta voiam să mai adaug în legătură cu acest text și, în orice caz, cred că vă putem cu toții felicita pentru că textul se îndreaptă în direcția cea bună. Mulțumesc, domnul Tremosa. Ok, Okay, so Mr. Hareguiatondo? Sí. Gracias, presidente. Domnul Hareguiatondo. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să particip și eu la discuție și să vă spun cum cred eu că este important sau cât de relevantă este faptul că Consiliul nu ia în considerare poziția Comisiei Europeană în ceea ce privește continuarea informațiilor între state. Este o situație foarte gravă și o să vă spun care sunt cele trei motive care stau la baza principalei idei care reiese din comisia noastră. În primul rând, eu cred că Schimbul de informații dintre state nu reflectă cerințele pieței unice și a guvernanței zonei euro. Și anume, nu este vorba că statele nu, nu-și dau informațiile unele altora în ceea ce privește politica lor fiscală față de aceste companii, ci Comisia are un rol în calitate de gestionar al zonei euro și de uh, protector al condițiilor de pe piața unică. Asta în primul rând. În al doilea rând, multe dintre aceste politici au legătură cu mm, așa numitele ajutoare de stat și în acest sens Comisia Europeană și Comisarea de Resort sunt cele care trebuie să se ocupe de supravegherea politicilor de stat care uneori pot să se concretizeze în acorduri între state și companii. În al, doi, în al treilea rând, cred că statele trebuie să-și protejeze rolul care le revine, fără să permită să se uh, formeze embrionul unei societăți publice europene. Este foarte important pentru viitor, având în vedere poziția exprimată de Parlamentul European. Este foarte important ca în Comisia Europeană să se uh, Uh, pună sămânța unei astfel de societăți europene uh, pe drumul guvernanței euro, astfel încât Uniunea Europeană să aibă un embrion de societate publică. Și în acest sens, faptul că îi se refuză Comisiei un rol în această coordonare informativă înseamnă să ne îndreptăm în sens invers a evoluției istorice. Calvejambon, Mulțumesc, domnule președinte eu să am o intervenție foarte scurtă, pentru că colegii mei au spus cam ce voiam eu să spun, dar e datoria mea în calitate de reprezentant al unor cetățeni europeni foarte prezenți să intervin și să semnalez un lucru. Sunt de acord cu practic tot ce s-a spus aici prin intermediul raportorului din umbră, prietena noastră Cora, care a spus lucrurilor foarte bine pe nume. Acest subiect este un subiect esențial, nu este un subiect pur tehnic. Uh, știți cu toții, raportorii din umbră, că vorbim despre un subiect de natură predominant politică. politică. Vreau să sublin acest lucru și pentru domnul Rosati și pentru toți ceilalți și să nu uităm. Uh, Um, Europa pierde foarte mult la mare viteză și există puține lucruri care pot fi făcute pentru a ajuta cetățenia europeană. Să credem și să sperăm în integrare, care înseamnă mai mult decât cooperare. Și în acest sens vreau să vă spun că această viziune a unei Europe mai integrate trebuie să se regăsească în textul nostru și în special și de aici spun că nu trebuie să intervin foarte mult, fiindcă au făcut-o colegii mei, și aici și închei. Deci, în special, non-intervenția puternică, fermă a Comisiei pe acest subiect este un lucru inacceptabil din punct de vedere politic. Este o provocare care ne este lansată de Consiliu, care se transformă într-un dușman al unei Europe mai mari și mai bune. Și aș vrea ca acest lucru să se regăsească, această poziție politică să se regăsească în acest document, care nu este un subiect pur tehnic, ci esențial politic. Mulțumesc. Peter Zimon. Mulțumesc, Peter Zimon. Aș dori și eu să mă alătur celor spuse de unii colegi în dezbatere. Transparența este foarte importantă. Dar transparența are sens doar atunci când autoritățile care trebuie să evalueze consecințele informațiilor obținute prin transparență pot interveni. E vorba de Comisia Europeană care dorește un um, schimb de informații automat, dar deși este protectoarea tratatelor, nu intervine și lasă pete negre um, nedescoperite și se poate putem să ne trezim că și pe viitor alte state membre vor profita de aceste lecune, lacune. Dacă uh, s-ar lua în serios faptul că vorbim aici de decizii fiscale, de, de evaziuni fiscale organizate de stat și că vrem chiar să eliminăm aceste practici din Europa, atunci Comisia Europeană ar trebui să aibă spada în mână și să fie uh, activă în acest domeniu și reactivă. Iar statele membre care susțin ideea de a nu da uh, care nu susțin această idee vor să nu uh, aibă o comisie care să acționeze. Thank you, Mr. Tremosa. Mulțumesc, domnul Tremosa. Nu doriți să luați cuvântul? Bun. Deci, acum pot da cuvântul Comisiei. Thank you very much. Uh, the commission... Mulțumesc foarte mult. Comisia dorește să mulțumească Comisiei ECON și uh, domnului raportor Rozati. Credem că mărirea transparenței este unul din elementele cheie din strategia Comisiei de combatere a uh, planificării fiscale agresive. Am avut mai multe realizări în acest domeniu. Directiva privind cooperarea administrativă este un uh, instrument crucial. DAC 2, DAC 3, după cum s-a spus și acum, DAC 4, toate acestea sunt uh, realizări foarte importante și permit administrațiilor fiscale să obțină informațiile necesare pentru a evalua riscurile inerente în astfel de structuri uh, implementate pentru contribuabili. Comisia apreciază colaborarea constructivă cu Parlamentul în aceste domenii și sperăm că vom putea continua și pentru următoarele proiecte. Desigur, e nevoie de un progres rapid Comisia consideră că e foarte pozitiv să avem un progres rapid și nu este uh, deloc surprinzător că se fac progrese foarte rapide aici, pentru că acest subiect se discută deja de mult timp la OCDE, în multe jurisdicții. 20 din 28 de state membre UE au uh, semnat deja uh, proiectul de schimb de, de informații, multe au chiar legislație națională în acest sens, dezvoltată sau chiar în vigoare. Uh, Așadar, nu este uh, de mirare că se face progres atât de rapid, însă Comisia uh, respectă pe deplin rolul Parlamentului în procedura globală. Pe fond, s-a vorbit despre un schimb de informații obligatoriu și automat. S-a spus că este crucial. Se uh, are în vedere lista de informații care trebuie să fie făcute publice de contribuabil și transmise automat autorităților. Deci noi credem că e un pas în direcția cea bună. S-au uh, prezentat mai multe idei legate de conținut, aș dori să răspund la trei dintre ele. Propunerea comisiei uh, se bazează pe recomandarea BEPS 13 adoptată la OCDE. Am transpus textul discutat cu obiectivul clar de a nu crea un strat suplimentar uh, de raportare de către multinaționale a informațiilor pe fiecare țară. Însă în propunere se arăta clar că multinaționalele din Uniunea Europeană și din afara ei, care au uh, filiale pe piața internă, trebuie să joace după aceleași reguli și acest lucru nu se uh, păstrează în textul de compromis. Deci, în ceea ce privește sfera de aplicare, tipul de informație și frecvența schimburilor, DAC 4 corespunde cu recomandările OCDE și acesta este un uh, element foarte important. Apoi, în ceea ce privește rolul comisiei, rolul comisiei este definit în DAC, Directiva Cooperării Administrative, și în acest caz Comisia va primi toate informațiile necesare de care are nevoie pentru a, modific, a monitoriza funcționarea directivei. Statele membre vor transmite anual informații Comisiei referitoare la eventualele obstacole, la domeniile care necesită o ameliorare și Comisia le uh, va analiza în mod regulat. În plus, Comisia va primi informații uh, din partea statelor membre în legătură cu multinaționalele care refuză să ofere informații. Și credem că și acest element este foarte important ca să ne asigurăm că uh, schimbul se petrece realmente în practică. În al treilea rând, dacă ar trebui să aibă acces și alte părți interesate la uh, aceste informații. Noi considerăm că este o idee separată, e un proiect aflat acum în faza de pregătire. Am confirmat de mai multe ori că lucrăm la comisie la o analiză de impact și pregătim o propunere juridică um, de uh, schimb de informații uh, fiscale publice și vă vom da mai multe informații după ce vom primi răspunsurile tuturor părților interesate și vom uh, face legătura și cu toate ideile care au fost menționate aici. Oricum, Comisia va fi implicată în raportarea pentru fiecare țară. Am să mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult Parlamentului pentru acest raport și uh, așteptăm continuarea cooperării constructive. Mulțumesc! Mulțumesc Comisiei. Domnul raportor pentru observațiile finale. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor pentru discuție, mai ales raportorilor din umbră, pentru comentariile constructive. Eu cred că există un sprijin larg pentru aceste măsuri, pentru DAC 4, și cred că înțelegem cu toții din ce în ce mai mult că nu putem să combatem în mod eficient practicile de planificare fiscală agresivă, evaziunea fiscală, evitarea plătirii impozitelor fără un sistem de raportare pentru fiecare țară pe chestiuni fiscale către autoritățile fiscale. Și de asemenea, dacă nu avem un mecanism de a transmite aceste informații de la un stat membru la altul. Uh, Cred că e o concluzie foarte importantă și anume că susținem cu toții această măsură atât de importantă. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au susținut inițiativa noastră de a ne exprima nemulțumirea față de ideea Consiliului de a adopta o decizie politică înainte de a primi avizul Parlamentului. Cred că, din motive de procedură, și, așa cum a spus unul dintre vorbitori, pentru a asigura coerența și consecvența muncii noastre pe întregul pachet, ar fi fost important să o facă. În legătură cu alte subiecte, nu avem un consens la fel de larg, dar uh, cu siguranță vom mai discuta în uh, munca noastră, în întâlnirile cu raportorii din umbră despre toate aceste subiecte. Unul dintre subiecte ar fi acces, accesul public la informații. După cum uh, s-a mai spus, așteptăm încă analiza de impact a Comisiei și aș propune să uh, discutăm mai târziu deci, acest subiect. Majoritatea celor care s-au exprimat au susținut implicarea Comisiei în acest proces dar uh, au fost și unele voci uh, care s-au exprimat împotrivă. Comisia ar trebui să fie implicată în proces pentru a avea la dispoziție un instrument real de verificare a punerii în aplicare a directivei și pentru a putea verifica în ce măsură își îndeplinesc statele membre obligațiile de schimb de informații între ele. Eu cred că ar fi uh, corect să fie implicată Comisia în procesul de schimb de informații, dar uh, vă stau desigur la uh, dispoziție pentru a mai discuta. În ceea ce privește unele dintre celelalte subiecte, s-a abordat și sfera de aplicare a directivei. Trebuie să vedem în ce măsură um, pragul propus de 750 de milioane de euro cifre de afaceri este uh, suficient ca să fie acoperite uh, toate multinaționalele relevante. Poate că acest prag ar trebui să fie mai mic, dar principalul argument este că am ales acest prag pentru a uh, respecta prevederile din BEPS, din inițiativa OCDE care au fost deja adoptate de mai multe state și nu dorim să impunem poveri suplimentare și nici nu dorim să creăm uh, categorii specifice de întreprinderi în Uniunea Europeană care să fie dezavantajate față de statele din, uh, de întreprinderile din afara UE. Așadar, ar fi mai bine să avem un prag standard care să se aplice la statele membre UE și la statele non-UE. Aceasta este explicația. În ceea ce privește sancțiunile, un punct interesant este în ce măsură suntem pregătiți să controlăm și să consolidăm această directivă. Este un subiect care ar putea să mai fie discutat, e o propunere interesantă referitoare la posibilitatea de a avea un impozit specific. Putem, desigur, să mai uh, detaliem în munca noastră această idee. În legătură cu calendarul, nu uitați că această directivă ar trebui transpusă în legislațiile naționale până la sfârșitul anului. E o procedură destul de rapidă și, de asemenea, s-a propus ca termenul pentru întreprinderi, pentru raportarea pentru fiecare țară și transmiterea datelor să fie de 12 luni după ce se încheie anul fiscal. S-a considerat că e o perioadă prea lungă, eu cred că ar putea să fie scurtată, dar suntem um, obligați, într-un fel, să respectăm recomandările OCDE. În BEPS se uh, menționează o perioadă de 12 luni și nu dorim să și uh, cred că nu trebuie să complicăm lucrurile mai mult decât e cazul. Au mai fost și alte comentarii, uh, le apreciez. Sigur că nu există un uh, răspuns de gata pentru toate întrebările menționate, dar mă bucur că, în general, avem un acord privind necesitatea unui uh, astfel de proiect legislativ și aștept cu nerăbdare colaborarea cu colegii, cu raportorii din umbră pe acest dosar și sper să obținem un rezultat pozitiv la sfârșitul procesului. Mulțumesc! Thank you. Uh... Mulțumesc! Iată care este calendarul. Termenul pentru amendamente 21 martie la orele 17. Examinarea amendamentelor 25 aprilie Vot în Econ, 26 aprilie. Vot în plenară, mai, mai 1. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, monitorizarea aplicării legislației Uniunii, raportul anual pe 2014. Raportor pentru aviz, domnul Ramon Tremosa. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, este o, a fost o plăcere să redactez acest proiect de aviz și sper să avem o dezbatere foarte interesantă cu dumneavoastră în următoarele săptămâni pe această temă. În 2014, Comisia Europeană a primit 4.000 de plângeri care raportează posibilele încălcări ale legislației europene. Spania a fost cel mai mare, s-a regăsit cel mai des, uh, urmată de aproape de Italia. Între 2010-2014, 3550 de cazuri de infracțiune, de proceduri de infracțiune au fost deschise de comisie datorită transpunerii întârziate a 439 de directive de către statele membre. Medie, în medie, 8 state membre au încălcat fiecare directivă aprobată în următorul mandat. Dragi colegi, cred că trebuie să ne întrebăm dacă legislația europeană este cu adevărat ineficientă, dacă statele membre se conformă legislației economice și financiare, care ne-a costat capital politic spre aprobare în ultimii cinci ani. În prezent, realitatea este că în domeniul economic și financiar doar Germania se conformă uh, întregii legislații europene. Austria a încălcat o directivă, dar pentru restul statelor situația este aproape dramatică. Polonia a încălcat 10, Luxemburg 9, Slovania și Spania 8 și așa mai departe. Mai mult, în 2014, doar 10 dintre cele 157 de principale recomandări către statele membre în cadrul semestrului european au fost implementate în totalitate, s-au înregistrat progrese, adică o rată de reușită de doar 6%. Există state membre, Ungaria, Polonia și Republica Cehă, care uh, urmăresc mai degrabă recomandările OCD și nu cele venite din partea Comisiei Europene. Și vreau să vă reamintesc că ocd ul este doar un think tank. De aceea, cu acest raport, eu cer să se termine acest, acest regim legislativ la liber, unde statele membre aleg să încalce sistematic legislația europeană fără consecințe. Cer Comisiei să reacționeze pentru a se asigura că statele membre consideră legislația europeană ca fiind um, ceva obligatoriu, nu un lucru care se acceptă sau nu după propria plăcere. De ce am lucrat așa de mult în ultimii ani pentru a ne consolida regulile de guvernanță comercială și financiară dacă apoi Comisia nu-și folosește competențele când Franța, Spania și alte state membre nu respectă țintele bugetare? Ce rost are să producem din ce în ce mai multe directive dacă cele aprobate sunt încălcate în mod sistematic? În cazul schemei europene de garantare a depozitelor, putem evolua, dat fiind că există state membre care refuză să se conformeze la directiva în vigoare? În cazul rezoluției bancare, Putem reda încrederea populației în sistemul bancar când există șase state membre care nu respectă directiva care instituționează cazurile de bail-in și Italia uh, arată că sistemul nu funcționează de îndată ce încearcă să-l aplice? Există eurosceptici pentru că directiva privind plățile întârziate din Spania este încălcată de guvern, indiferent de culoarea politică, în cazul Spaniei, peste un milion de locuri de muncă au fost pierdute, conform Asociației Spaniole împotriva întârzierilor la plată, tocmai datorită lipsei ordinii de drept în ceea ce privește directiva privind întârzierea la plată. Dacă Comisia și Parlamentul nu reacționează, riscăm să transformăm Uniunea Europeană într-un think tank. Deja nu mai gestionăm criza din UE și nu putem risca ca și legislația europeană să devină irelevantă. În concluziile mele spun că e nevoie de mai multe reglementări și mai puține directive, e nevoie de sancțiuni ferme pentru statele care nu respectă legislația UE, mai ales în sectorul bancar. Trebuie ca Parlamentul să controleze cu adevărat implementarea legilor dacă vrem să rămânem un actor legitim în viitorul Uniunii Europene. În acest sens, e nevoie să fie creat un subcomitet pentru controlarea legilor, respectarea legilor, ca și în cazul bugetului. Nu contează dacă e în cadrul AFCO sau Juri. dar evident încălcarea sistematică a legislației europene e o problemă ce trebuie abordată și din punct de vedere politic. Și în încheiere, pentru comisie, cred că a trecut vremea abordării tehnocratice fie um, ne bazăm pe legitimitatea democratică, alegând uh, președintele direct prin alegeri, sau uh, acceptăm că conferirea de puteri este practic egală cu zero pentru că nu are competențele necesare pentru a implementa legile, pentru a se asigura de implementarea legilor. Mulțumesc și aștept comentariile acum. Mulțumesc. par- alegerile parlamentare sunt cele care dau legitimitate, nu cele directe. Nu, după părerea mea, spune domnul raportor. Da, revine domnul președinte, vă respect punctul de vedere. Pe pe acum. Vorbesc în numele domnului Marticello, reporter din umbră din partea PP-ului, care n-a putut să fie astăzi aici, așa că am să citesc eu sugestiile domniei sale. Întâi de toate salutăm raportul, avizul domnului Tremosa, care este o bază foarte bună de lucru. Credem că implementarea legislației actuale este factorul cheie. Suntem de acord cu raportorul în ceea ce privește punctele privind guvernanța economică. Pe de altă parte, nu credem că trebuie să se menționeze țării pe nume în raport. Atât. Mulțumesc. Mulțumesc. Socialii și Democrați, domnul Frunzuliță. <coughs> Grație, signore președinte. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnilor și domnilor. Vreau să mulțumesc în primul rând raportorului pentru avizul prezentat. Există multe aspecte în acest aviz redactat de colegul Tremosa, aspecte cu care sunt de acord, în special cu privire la faptul că aplicarea legislației europene în toate statele membre este esențială dacă vrem să ajungem la o uniune puternică și robustă, așa cum se prevede în tratate. Doamnelor și domnilor, aș vrea încă o dată să subliniez că încă o dată, Carta Drepturilor Fundamentale UE are aceeași valoare juridică pe care o au și tratatele. Însă, există o serie de aspecte pe care am vrea să le vedem uh, modificate, ușor modificate. La alineatul 3, de exemplu, aș vrea să subliniez că lipsa implementării directive privind întârzierile la plată uh, mai ales că asta se întâmplă în 11 state membre, are legătură cu situația finanțelor publice care au de suferit în urma crizei financiare. În același timp, există alte directive care n-au fost transpuse și este important să menționăm importanța supravegherii instituțiilor de credit și a firmelor de investiții directiva privind cerințele pentru cadrul bugetar și cea privind drepturile consumatorilor. Mai mult, la punctul 4, cred că natura incompletă a zonei euro uh, este cea care a dus la așa o criză gravă în Uniunea Europeană, precum și accentul pus pe un anumit tip de politici. Și acesta este motivul pentru care Uniunea Europeană a creat semestrul european pentru coordonare economică și supraveghere bancară. Pactul de creștere și stabilitate ar trebui să fie mai bine implementat, în special prin utilizarea flexibilității. Sigur că nu ne-am încheiat aici activitatea, trebuie să aprofundăm Uniunea Monetară și să finalizăm Uniunea Bancară, lucru care în momentul de față sunt în desfășurare. Suntem de acord că regulamentul bancar este important și vreau să vă mulțumesc pentru încercarea de a introduce o dimensiune europeană în ceea ce privește schema garantării depozitelor, însă, după părerea noastră, implementarea garanțiilor naționale și adoptarea EDAS nu sunt două uh, direcții contradictorii. În plus, vreau să salut creșterea nivelului de transparență uh, în ceea ce privește accesul la informații privind aplicarea legislației europene de către Comisie. Și încă o dată vreau să felicit raportorul și uh, aștept să-l colaborăm în continuare alături de ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc! Sander. Îmi cer scuze, mulțumesc domnule președinte, Chei n-a putut să fie aici și m-a rugat uh, pe mine să-i prezint poziția. Mulțumim raportorului pentru cele făcute pe, în proiectul de aviz și este de acord cu faptul că uh, există legi care nu sunt implementate de anumite state membre și asta este un lucru foarte relevant, așa cum ai spus, Ramon. Este șocant că pe durata activității la MIFID 2 eh, am descoperit că există state membre care nu au implementat eh, MIFID 1 în totalitate. Sperăm că activitatea pe acest raport va îmbunătăți nivelul de implementare, însă avem înțelegere față de statele membre care eh, implementează cu întârziere directivele în cazurile în care sunt stabilite la nivelul 1 termene nerealiste. A participat, colega mea a participat la o întâlnire cu juriștii lingviști în ceea ce privește reperere și reprezentanții Consiliului au recunoscut că calendarele în general sunt prea ambițioase, dar că asta se poate rezolva printr-o ajustare ulterioară. Vorbim despre o mai bună reglementare. Ei, acesta nu este un exemplu de bună reglementare. Soluțiile rapide trebuie să se aplice doar în cazuri excepționale, nu parte a procedurii legislative normale. Și de aceea Chei, în amendamentele sale, spune că vrea să se ocupe de acest lucru și să introducă rol pentru ESAS în raportare, astfel încât să poată raporta mai direct comisiei în domenii în care se efectuează revizuiri între statele membre. Asta este în concordanță cu ceea ce intenționa și dumneavoastră, domnule raportor. Și ultima sugestie în raportul cu privire la raport este sugestia de a încerca să creăm o subcomisie AFCO care să monitorizeze implementarea legislației europene. Și asta, după părerea ei, ar trebui să fie o idee care să se bucure de analiză, având în vedere nivelul complexității în cazul acestor dosare și în cazul ECON, în ceea ce privește regulamentele și directivele de care ne ocupăm. Nu știm cum o subcomisie dintr-o comisie care nu are așa mare legătură cu subiectul s-ar putea ocupa așa cum trebuie de acest subiect mai ales având în vedere competențele jurii în acest domeniu, s-ar putea să sfârșim prin a ne duplica activitatea în loc să îmbunătățim lucrurile. Și poate o sugestie ar fi să creăm un sistem uh, care să ceară comisie să raporteze în mod regulat în ECON și în alte comisii relevante cu privire la dosare concrete care sunt în fază de implementare, astfel încât să putem realiza acest forum public de discuții. Asta este o sugestie. Și Kay își manifestă dorința și plăcerea de a continua colaborarea pe acest uh, dosar. Mulțumesc! Uh, uh, Văd că McCarthy nu este aici. Cine mai vrea să intervină? Michael Raimon. Te rog, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să-i, să mulțumesc raportorului pentru propunere. E o bază bună de lucru. Sunt uh, câteva lucruri uh, spuse doar implicit în raport și uh, noi considerăm că punerea în aplicare a legislației Uniune, Uniunii este foarte importantă și um, um, acest lucru e cu atât mai important în perioada de criză. Poate că dacă s-ar fi aplicat bine de la început legislația, nu s-ar fi ajuns la criză, însă nu îmi convine formularea din raport. Cred că ar trebui să fie necesară o reformulare, pentru că uh, Uh, e nevoie de o formulare mai neutră, mai ales în partea în care se vorbește despre politica de investiții prociclică. Eu cred că ar fi important să remarcăm uh, atunci când se vorbește despre încălcarea uh, legislației Uniunii Europene, în, să nu uităm că um, subvențiile sunt foarte mari în Uniunea Europeană, ajutoarele de stat și așa mai departe. Uh, noi uh, dorim să ne asigurăm că Comisia Europeană monitorizează extrem de atent acest domeniu. Apoi, în legătură cu ultimele trei puncte din raport, uh, aș dori să mai auzim argumente suplimentare, pentru că nu cred că este în regulă formularea actuală. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Văd că nu mai vrea altcineva să intervină în cadrul procedurii de intervenție spontane, deci domnul raportor pentru concluzii. Mulțumesc. Câteva comentarii cu privire la intervențiile colegilor. Întâi de toate, pentru raportorul PP, prietenul Pablo. Nu trebuie să ne temem să spunem țărilor pe nume, pentru că pentru acest raport ne-am uitat pe pagina de internet a Comisiei, unde se regăsesc listele cu numele țărilor care nu implementează legislația europeană. Deci, orice cetățean poate să intre pe pagina de internet a Comisiei și să caute aceste informații care sunt publice. Vorbim despre transparență aici. Uh, îmi amintesc aceleași temeri și cu trei în anii în urmă, când am fost raportor pe raportul privind concurența și am introdus numele Google pentru prima dată ca exemplu de companii cu, companie cu comportament antitrust, clar. După niște dezbateri foarte interesante, 600 de deputați au votat la finalul lui 2013 pentru textul raportului privind concurența, în care am cerut comisiei să investigheze posibile comportamente antitrust din partea Google. Deci, pentru prima dată am uh, rupt acest consens uh, conform căruia nu trebuia să numim companii sau state membre specific, să nu le numim direct, pentru că nu este corect politic. Da, dragi colegi, a sosit momentul ca cetățenii uh, să știe, pentru că ne cer să vorbim clar pe aceste subiecte și cred că ar fi utopic să credem că putem uh, aprofunda integrarea europeană dacă nu rezolvăm această problemă. Nu putem continua ca Uniune dacă există divergențe la nivelul comportamentelor statelor membre. Danemarca are poate cea mai bună piața muncii din lume și există state din sudul Europei care au cele mai proaste piețe ale muncii din lume, cele mai proaste din lumea dezvoltată. Trebuie, prin urmare, să redobândim convergența la nivelul bunelor practici. După părerea mea, Uniunea Europeană nu trebuie să fie Uniunea Transferului, ci trebuie să fie o Uniune a bunelor practici în care cele mai bune țări își aduc legislația în diferite domenii pentru a o disemina și împărtăși cu celelalte state membre. De aceea cred că un pas important și clar ar fi să oprim aceste comportamente pe care le-am identificat și aceste regimuri care consideră că aplicarea legislației este la alegere. De aceea, sunt gata să discut cu dumneavoastră. La final, sigur, dumneavoastră ați vota dacă da sau nu, dar mi-amintesc ce ai spus, Pablo. Nu ne place să, fim, să numim concret statele membre în text. Asta este o teamă pe care am avut-o și acum trei ani și vreau să vă reamintesc că în ultimele trei rapoarte privind concurența a fost introdus numele companiei Google și votat uh, în număr foarte mare de către colegi. Un alt aspect, ca să răspund la raportul, la intervenția socialiștilor. Sigur că directiva privind întârzierea la plată este importantă, pentru că o directivă aprobată cu trei ani, din ur- ani în urmă aici, mm, un regulament a fost aprobat cu trei ani în urmă aici și baza sistemului economic este directiva privind întârzierile la plată. Cum spun americanii, o, o afacere e încheiată doar când se încasează banii. Ah. Tatălui îi spunea, dragă John, dacă vorbești despre civilizația occidentală, trebuie să vorbești despre posibilitatea uh, civilizației occidentale dacă sunt uh, respectate toate contractele și dacă sunt plătite toate facturile, pentru că dacă nu, n-ai cum să construiești ceva. Prin urmare, iată de ce insist foarte mult în acest sens și ieri, într-un ziar uh, foarte important din Spania, Expansion, s-a publicat un editorial în care se regăsea o informație foarte importantă. Se solicitau sancțiuni împotriva statului spaniol datorită proastei implementări a dispozițiilor privind întârzierile la plată adoptate anul trecut. Și în încheiere, ca să răspund Sandei Runes și colegului meu Raymond din partea verzilor, nu Poate că existau termene nerealiste de implementare a legislației bancare, probabil, mai mult ca sigur, dar această informație nu o avem. Data viitoare, când vom avea un mare regulament, va trebui să fim mult mai realiști și, de asemenea, nu vreau să creez o subcomisie doar de dragul creierii birocrației. Este doar o idee venită din partea asistentului meu, care m-a ajutat foarte mult la redactarea acestui text. Ar fi o posibilitate de a crea o subcomisie pentru a pune accentul pe acest aspect extrem de important. Sigur că o să discutăm, mă interesează părerile dumneavoastră. Nu este ușor să creezi un subcomisie, dar uh, arătăm uh, cetățenilor că activitatea normală, activitatea nu se poate, lucrurile nu se pot desfășura ca până acum. Trebuie să schimbăm ceva. Mulțumesc și aștept să colaborez cu dumneavoastră pentru a ajunge la un consens important pe un text așa de important. Mulțumesc! Mulțumim! Termenul limită pentru amendamente 22 mai la prânz, examinarea amendamentelor pe 19 aprilie, vot în ECON 25-26 aprilie, vot jurii în comisie 24 mai. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Sistemul comun al taxei pe valoare adăugată în ceea ce privește durata obligației de respectare a cotei standard minime. Raportor este domnul Peter Simon. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Astăzi ajungem la votul raportului meu privind uh, prelungirea uh, anumitor uh, date privind durata obligației de respectare a cotei standard minime TVA. E vorba de o directivă a Consiliului și, dat fiindcă e vorba de o directivă, Parlamentul European este doar consultat regula că TVA-ul în statele membre trebuie să fie doar de 15%, a fost deja prelungit de uh, ori, de 5 ori, mă scuzați. Obiectivul este să se ajungă la un prag minim și să nu uh, creăm condiții inegale între statele membre și să defavorizăm întreprinderile care practică comerțul transfrontalier această directivă era gândită ca o soluție de punte către armonizarea TVA-ului, însă până acum nu s-a reușit să se ajungă uh, la obiectivul dorit. Dar un lucru pozitiv este că miercurea viitoare, în 23 martie, Comisia va prezenta planul său de acțiune privind TVA-ul și uh, Sperăm ca după acest lucru să se ajungă la implementarea unui sistem armonizat. Cel mai important scop uh, al acestor măsuri este combaterea fraudei și aș dori să amintesc că uh, raportul din proprie inițiativă de la Econ al colegului Langen pe acest subiect. De asemenea, uh, să nu uităm că planul de acțiune pe care îl va prezenta Comisia va redeschide discuția și în următoarele luni va deveni clar care este atitudinea statelor membre și anume dacă acestea doresc uh, realmente să aibă un prag minim de TVA sau să introducă un sistem flexibil care să nu conțină un prag minim. E clar că discuția noastră va trebui să fie reluată atunci, dar este... Um, important să uh, votăm acum doar o prelungire de 2 ani a acestei directive. Aș dori să adresez o critică Comisiei, care a prezentat foarte târziu această propunere și ea se va aplica retroactiv de la 1 ianuarie 2016. Uh, doamna Paulova și domnul Langen au arătat că tehnic uh, această procedură nu este corectă. Nu se poate spune altfel, pur și simplu așa este. Deci eu cred, date fiind toate aceste lucruri, uh, că trebuie să votăm pozitiv pentru propunerea comisiei astăzi și aș vrea să spun clar că ne așteptăm din partea Comisiei Europene să aibă o planificare mult mai coerentă. Mulțumesc! Thank you. Uh, Eva Paunova, IPP Group. Doamna Paunova, de la PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumiri și raportorului. Așa cum ați aflat, și de aceea discutăm amendamente, noi am obiectit, obiectat față de aplicarea procedurii simplificate la acest dosar. dosar doream ca să se poată depune amendamente, așadar, uh, ce s-a întâmplat? Comisia a venit foarte târziu cu propriile amendamente la directivă și regulile uh, actuale se aplicau până pe 31 decembrie anul trecut. Asta înseamnă că în aproape două luni n-am avut niciun fel de legislație cât privește cota minimă la TVA. Și de aceea am propus amendamentul respectiv, considerând că Parlamentul European are răspunderea de a cere socoteală Comisiei. Cât privește aceste amendamente și dincolo de acest subiect, vreau să vă invit să sprijiniți mai ales pe amendamentul 1, având în vedere propunerea sosită târziu și e vorba de acea aplicare retroactivă a cotei minime la TVA. Am explicat aceste lucruri și motivațiile noastre. E vorba de coerență cu legislația să se evite orice fel de lacună în punerea în aplicare. Apoi un alt amendament, amendamentul 5, cerem o extindere cu 5 ani a acestei prevederi în loc de o prelungire cu numai 2 ani pentru că se preconizează un nou sistem TVA, spune Comisia, în 2018, dar noi considerăm că regulile actuale trebuie să se prelungească mai mult, având în vedere că legislația pe care o așteptăm s-ar putea să întârzie și știm bine că și planul de acțiune în materie care trebuia să fie adoptat săptămâna aceasta nu s-a adoptat. E nevoie ca sistemul să fie modernizat pentru a evita discrepanțele între ratele TVA între diferitele noastre țări membre și sistemul trebuie să arate și să reflecte mai bine progresele tehnologice și noile modeluri de afaceri digitale și așa mai departe. Să fim prudenți și să ne asigurăm că regulile actuale uh, chiar uh, uh, guvernează tot ce înseamnă rata sau cota TVA. Vă mulțumesc. cerem. Dorește cineva? Xander, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Într-adevăr, eu sunt raportor din umbră pe acest dosar și am participat și eu la ultima ședință Comisia a venit cu o nouă propunere și dorim ca lucrurile să se niște repede și să fim foarte ambițioși. Astăzi putem să spunem că amendamentul uh, PP-ului este foarte bun, îl sprijinim sau le sprijinim și deci tot ce s-a propus până acum uh, obține sentimentul nostru. Vă mulțumesc. Now, Petr Jezek. Domnul Jezek, Petr. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că schimbarea întregului concept privitor la cota minimă a TVA-ului trebuie să fie discutată în lung și larg, mai ales în contextul noului plan de acțiune a Comisiei. Eu cred că a extinde prea mult uh, s-au prelungit prea mult prevederile, yes, reprezintă o mișcare prematură. PP-ul propune să se extindă mai mult decât ce apare în propunerea comisiei, dar nu credem că este nimerit acest lucru. Doamna Mariza Matias, de la GUE? Nu. Nimeni de la GUE? Domnul Furt urtați, nu? Comisia? Nici comisia. Domnul raportor. dragi colegi, dragi colegi, mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile uh, foarte interesante. Înțeleg că opiniile sunt diferite. Doamnă Paunova, în legătură cu discuțiile și cu calendarul, cred că se pot găsi argumente de ambele părți dar uh, securitatea în planificare pe termen mai lung este de dorit dar și cred că e important să fim ambițioși, iar eu ca raportor mă aștept că atunci când avem un calendar al Comisiei, uh, acesta să și fie respectat și să nu încercăm noi să găsim uh, soluții pentru a combate întârzierile. Dar am înțeles argumentația dumneavoastră referitoare la planificare și securitatea acesteia pentru toți participanții. Vă mulțumesc! Thank you. Can we vote directly? Putem să trecem la vot acum? Spune domnul președinte. Pentru că am mers mai repede decât am prevăzut. So, colleagues, in two minutes. Dragi colegi, vom vota peste două minute. Vă rog să vă introduceți cartelele de vot în console. Actually, we are in time. We're supposed to be 11. Nu, de fapt, uh, chiar am zis că o să votăm la 11 și 10 și suntem exact la, la fix. <laughs> so, dear colleagues, uh, I will ask you to make a test. Dragi colegi, facem un vot de încercare, de testare. Am deschis votul.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 Gunnar, put the card. Gunnar, te așteptam. Poți să introduci cartela de vot? Foarte bine. Am închis votul. Perfect. Putem începe votarea. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 2. Pentru. Împotriva abțineri respins. Amendamentul 3. Pentru. Împotriva. Abțineri respins. Amendamentul 4. Pentru. Împotriva. Abțineri respins. Amendamentul 5. Pentru împotriva, Verificăm. Am deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă... A, nu, mă scuzați, spune domnul președinte. Votul s-a închis. Adoptă. Șapte pentru, împotriva abțineri, respins. La 8 pentru împotrivă, abțineri, respins. Votăm tot uh, textul astfel modificat, vot cu apel nominal. Am deschis votul. S-a închis votul. 37 pentru, 5 împotrivă, 4 abțineri abțineri. Vot pe propunerea, pe rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, am deschis votul. Quick, quick. Se așteptăm și pe colegi. Bun. S-a închis votul. 5, 41 pentru, 5 împotriva, 4 abțineri. Felicitări a raportorului. Uh, next meeting, 22 uh, March. Următoarea ședință pe 26 martie la ora 9 dimineață. Vă mulțumesc foarte mult și ședința s-a încheiat. Thank you.